buenas tardes. Comenzamos. După mi-a plăcută tuturor, haideți să începem. Înainte de toate, aș vrea să vă cer scuze pentru că a trebui să schimbăm sala de ședință, pentru că se pare că nu am avut suficiente locuri, însă sper că aici să avem suficiente locuri pentru toată lumea și să sperăm că va fi președinția cea mai scurtă pe care o voi avea vreodată în viața mea, așa că profit de ocazie foarte rapid, doar pentru a vă aminti că dacă aveți cu toții la dumneavoastră cartela de vot, în caz de aceasta este nevoie de această cartelă. Dacă nu, secretariatul vă poate da o astfel de cartelă în caz de nu aveți. Lipsește vreo cartelă? Nu? Bun, foarte bine, perfect. Acum, în mod formal, putem să deschidem această ședință. După cum știți, obiectul nostru unic este de a constitui comisia noastră. Mai întâi să alegem președintele și să alegem patru vicepreședinți în conformitate cu articolul 164 al regulamentului. Mai întâi vom vota pentru alegerea președintelui și apoi vicepreședinții. În ordine. Aș dori să știu dacă sunt anumiți membri titulari care au fost înlocuiți de anumiți supleanți atunci nu cred că e necesar să anunțăm acest lucru, însă dacă trebuie, o vom face, pentru că așa spune la regulament. Inghiara este înlocuit, înlocuiește pe domnul Richard Corbett în, și Ol Christensen înlocuiește din partea socialiștilor Aguilera și domnul Milan Mon înlocuiește pe domnul Caniete și nu mai am nicio altă înlocuire de anunțat. Ba da? Din partea GUE nu am primit nimic. Și acolo există o înlocuire? Da? Bun, foarte bine. Atunci, atât că am comunicat-o oficial, respectăm toate regulile. Bun, avem cuvorumul necesar, așa că imediat vom trece la alegerea candidaților și înainte de toate ceea ce trebuie să fac, aș vrea să întreb dacă există vreun candidat pentru postul acesta de președinte al Comisiei din partea PPE? Domnul Kuhn, vicepreședinte, vă rog. Gabriel. Vă mulțumesc, domnule președinte Gabriel Mato. Vă mulțumesc pentru uh, felul în care ați condus Comisia în ultima legislatură, ca și uh, vicecoordonator pentru PPE, am uh, onoarea de a-l propune pe Alan Cadec ca președinte pentru Comisia pentru Pescuit. Aș dori să știu dacă mai sunt și alte propuneri, niciuna? Bun, foarte bine. Atunci, domnul Cadec este numit președinte al comisiei noastre în funcție de cerințele pe care le cunoașteți cu toții Tocmai asta exact vreau să și fac, plecând de la cerințele necesare. Mai întâi, ceea ce trebuie să facem este ca domnul Cadec să fie completat declarația de interes, a completat-o, să fie membru titular al acestei comisii, de asemenea, iată încă o cerință îndeplinită și, în al treilea rând, dacă își dă, dă acordul, consimțământul pentru obținerea acestui post. Și am să-l întreb pe domnul Cadec acum. Da, sunt de acord, domnule președinte. Foarte bine, dacă noastră sunteți de acord și eu sunt de acord. Așa că dacă sunteți de acord și văd că nu mai există nicio altă candidatură, putem vota imediat, putem vota prin aclamare. Așa cum se face de obicei într-o astfel de situație, puteți, uh, putem uh, să-l votăm prin aclamare foarte bine, atunci putem aplauda. Pues, señor Cadec. Și atunci, domnule Cadec, vă cedeți președinția și tot ceea ce a mai rămas de făcut. Mult succes! deseándole lógicamente toda la suerte del mundo. Evident, vă urez mult succes și mult noroc în noua funcție. Bateau à l'envers. eh bien, d'abord, je voudrais vous remercier. Înainte de toate, aș dori să vă mulțumesc pentru încrederea pe care mi-o acordați Sper să fiu la înălțimea așteptărilor și încrederii dumneavoastră. În orice caz, voi face tot ceea ce îmi stă în putință pentru ca să fiți mulțumiți de votul dumneavoastră de astăzi. În orice caz, vreau să vă mulțumesc încă o dată pentru această încredere. Și acum vom continua imediat. Vom trece direct la alegerea vicepreședinților. Primul lucru. prima vicepreședinție, primul post de vicepreședinte. Deci, prima, primul post de vicepreședinte, avem aici o candidată, Izabela Lovin. Aș dori să știu dacă există vreun candidat, tocmai pentru a respecta regulamentul. Mulțumesc, domnule președinte, și felicitări pentru alegerea dumneavoastră. Și în... noi avem onoarea să o propunem pe doamna Izabela Lovin pentru primul post de uh, vicepreședinte. Întrebarea este dacă Izabela acceptă. Da, voi accepta cu mare plăcere. Mai sunt și alți candidați? Nu sunt alți candidați, așa că vă propun să o alegem pe doamna Isabela Lovin ca și vi prim vicepreședinte prin aclamare. Et qu'elle qu, vienne me rejoindre, elle a le marteau. Și poate veni alături de mine și am să-i dau și ciocanelul. L'enclume, c'est, enfin, le, le, la faucille, c'est euh, Joao qui l'a. <laughs> bon. this for me? Yes, no, yes, it's for you. <laughs> Alors, euh, on, nous allons passer maintenant à la... Și acum vom trece la alegerea can, unui candidat pentru cel de-al doilea post de președinte. Aș dori să știu dacă sunt, există candidați. Da, mulțumesc, domnule președinte. Noi din partea PPE propunem de Roslav Valesa, pe care toată lumea îl cunoaște foarte bine în această comisie, pentru că în ultimii cinci ani de asemenea a fost membru al acestei comisii. Și îl propune pe domnul Valesa ca și vicepreședinte al acestei comisii pentru cel de-al doilea post. Domnul președinte, mai sunt și alți candidați? Nu sunt, așa că vă propun să alegem prin aclamare pe domnul Iaroslav Valesa. qui va venir nous rejoindre ici și îl rog să vină să ni se alăture. Alors là, ça va plus compliqué. de. Acum, în ceea ce privește cel de-al treilea post de vicepreședinte. Aș dori să știu dacă există candidați. Da, mulțumesc, domnule președinte, există candidați. Da, vă rog. Mr. Chairman, on behalf of the... Domnule președinte, în, grupele, în, numele, în numele grupului EFD aș dori să-l numim pe domnul... Mulțumesc, domnule președinte. Mai sunt și alți candidați? Da, în numele PPE. Noi îl propunem pe domnul... Verna Kuhn. Iată că avem, deci, doi candidați. În principiu, într-o astfel de adunare constituantă, în principiu nu avem dezbatere, dar dacă dorește cineva să ia cuvântul timp de un minut, poate face acest lucru. Uh, thank you, Chair, and... Mulțumesc, domnule președinte, și felicitări Aș fi dorit să fiu aleasă vicepreședinta acestui, uh, am apreciat faptul că am fost aleasă vicepreședinta acestei comisii și sper că vom avea o cooperare foarte bună cu toate grupurile politice și cu toate partidele politice și cu toți membrii acestei comisii pe viitor. Deci, în momentul în care discutăm despre birou, eu cred că ar fi bine să respectăm regulamentul de procedură în ceea ce privește ședințele constituante ale comisiilor parlamentare. Regula 15 din acest regulament, aliniatul 2, spune felul următor. În, pentru alegerile, alegerea președintului, vicepreședintelui și chestelor trebuie să se țină seama de o repartizare echitabilă a tuturor statelor membre și a tuturor punctelor de vedere politice. După cum știți, aici în Parlament, întotdeauna am utilizat sistemul DONT tocmai pentru a avea un astfel de, o astfel de reprezentare echilibrată a grupurilor politice și a statelor membre. Și nu cred că în această comisie ar fi bine să avem trei vicepreședinți sau președinți din partea PPE. Am văzut că acest lucru s-a întâmplat deja acum o oră la Comisia pentru Bugete, iar candidatul propus de EFD a fost uh, învins. Uh, la acest post și uh, s-a votat în locul său un candidat PPE. Și cred că în numele democrației, dacă noi ne aflăm aici tocmai pentru a respecta punctele de vedere ale cetățenilor europeni, trebuie să fim foarte serioși în momentul în care există anumite partide politice mai critice în Parlamentul European și acestea trebuie să poată să fie reprezentate în mod egal. Cred că acesta este felul în care putem să facem față criticilor exprimate față de uh, Uh, Parlamentul European și trebuie să ne asigurăm că fiecare candidat are șanse egale. De aceea aș dori să știu ce dorește să ne spună domnul Kun și domnul Afronta, care sunt aici prezenți, și aș dori ca toți membrii să analizeze dacă uh, acești candidați sunt competenți pentru aceste responsabilități. Uh, merci Isabela. Non, non, on va pas, on va pas le débat. Mulțumesc Isabella. nu începem acum dezbaterea vom respecta regulile democratice, vom respecta democrația pentru că trecem pur și simplu la vot. Deci avem dovada că respectăm democrația. Sigur că puteți să contestați votul dacă doriți, dar procedăm democratic. Deci vă propun să trecem la vot, pur și simplu. Votăm electronic. Propun ca domnul Afronte să fie primul candidat, pentru că a fost primul care și-a depus candidatura. Deci trebuie să apăsați pe butonul verde dacă doriți ca domnul Afronte să fie vicepreședinte. Iar dacă doriți ca domnul Werner Kunz să devină vicepreședinte, atunci vă rog să apăsați pe butonul roșu. Doriți mai întâi să facem un test cu consolele de vot sau sunteți gata să votați așa cum am spus? V-ați uh, introdus cartela de vot în consolă? Bun. Deci dacă votați pentru domnul Afronte, votați butonul verde. Dacă votați pentru domnul Kuhn, atunci apăsați butonul roșu. În conformitate cu regulile democratice. S-a deschis votul. Le vot. Tout le monde a voté? A votat toată lumea. S-a închis votul. Alors, 11 voix. 11 voturi pentru domnul Kun și 9 pentru domnul Afronte. Il faut revoter. Donc ça n'est pas une majorité. Nu avem majoritate absolută, deci trebuie să mai votăm o dată. Mai votăm încă o dată, deci. Deci vă rog încă o dată să votați. S-a deschis votul. Le vote est fermé. S-a închis votul. Pour monsieur... 12 voturi pentru domnul Kuhn, 9 pentru domnul Afronte. Domnul Kuhn este ales vicepreședinte al Comisiei de Pescuit. Je tiens à préciser que monsieur Affronte Aș dori să vă spun că și domnul Afronte va implica, fi implicat activ în lucrările Comisiei de Pescuit. Um, Sigur că vorbeați despre democrație și drepturile omului. Democrația în, în Regatul Unit înseamnă că oamenii au dreptul uh, să se exprime. Niciunul dintre candidați n-a primit acest drept, uh, dar uh, vorbiți despre democrație, democrație europeană și nu uh, democrație în general. Președintele, așa se procedează, domnule, și nu uh, vreau să începem dezbaterea. Deci nu începem nicio dezbatere. Da, procedați nedemocratic, domnule președinte. Trecem la alegerea celui de-al patrulea vicepreședinte. Aș dori să știu dacă există candidați la acest post de vicepreședinte. Doamna Rodos. Da, grupul S și D o propune pe doamna Renata Brianco. Briano. Aș dori să știu dacă există contracandidați. Il n'y en a pas. Se pare că nu. Atunci vă propun să, o propune, să alegem pe doamna Renata Briano prin aclamare. Merci. Le bureau est en place. Mulțumim. Deci s-a constituit biroul. Următoarea reuniune va avea loc în 22. Împreună cu secretariatul vom rediscuta, dar vă propun dacă se poate, vă propun ca reuniunea să înceapă cu ora 14 și nu începând cu ora 9. Pur și simplu, pentru că 21 iulie e o zi liberă și totul e închis. Bah, on va voir. Donc on va voir pour la pour l'heure et la, et la date. Vom vedea. Dacă nu, atunci ne vedem dimineața la ora 9. Iată ce vă propun. În 22. E, e un uh, spectacol. Nu credeți în democrație, deci eu o să vă ignor. La revedere! Ah, je vous souhaite une bonne fin de journée, monsieur. Uh, o seară plăcută, domnule. Donc, euh, s'agissant... În contextul următoarei reuniuni de avea loc în 22 iulie la ora 14. Sau dacă nu, nu va avea loc, pur și simplu. Donc, on va s'organiser. Vous serez informé. În orice caz o să vă informăm prin uh, mail în legătură cu ora uh, exactă a reuniunii din 22 iulie, următoarea reuniune a comisiei noastre. Vă mulțumesc pentru participare. O seară plăcută și pe săptămâna viitoare.